Gracias. Cari colleghi, dragi colegi, Înainte de a începe voturile, vreau să-i dau cuvântul doamnei Brandborn. Uh, thank you, Madam President. Domnul Brandborn, îmi cer scuze. Nu știu dacă am să reușesc uh, să mă fac auzit, dar aș vrea să vă întreb, doamnă președintă, dacă puteți să-mi spuneți când se vor lua măsuri în acest for, astfel încât deputații să nu mai fie obligați să alerge între birourile lor și lifturi și să fie tot timpul acostați de asistenți sau de reprezentanți ai grupurilor de lobbying și care vor musai să ne bage în, în mână bucățele de hârtie, prospecte și mai știu eu ce alte documente. vă rog frumos să luați măsuri să opriți asemenea um, evenimente. Bradburn. Vă mulțumesc, domnule Bradburn, pentru această sugestie. O să transmitem cererea dumneavoastră chestorilor astfel încât ei să poată să ia măsurile adecvate. Deci, înainte să începem cu voturile, trebuie să fac câteva comunicări. Comisia competentă a transmis o rectificare a textului adoptat de către Parlamentul European în ce privește poziția Parlamentului European despre condițiile armonizate pentru comercializarea uh, produselor de construcție. În ce privește articolul 216 uh, uh, uh, din regulamentul de procedură, această rectificare este adoptată cu excepția cazului în care unii dintre membrii Parlamentului cer ca această rectificare să fie supusă la vot. A doua comunicare, potrivit articolului 211 alineatul 3, Comisia AFCO propune următoarea interpretare a articolelor 50 și 56. Interpretarea articolului 56. După ce un raport a fost returnat la comisie în baza articolului 56 alineatul T, comisia competentă în, ă, după merit, înainte de a decide asupra procedurii, trebuie să permită comisiei asociate în baza articolului 50 să uh, își facă alegerile în ce privește acele amendamente care țineau de competența sa exclusivă, mai ales alegerea acestor amendamente care trebuie din nou să fie supuse la votul Parlamentului. Termenul a fost fixat uh, potrivit alineatului TEI uh, liniuța 2 în ce privește uh, raportul Comisiei competente, astfel încât Parlamentului să, să aibă posibilitatea să hotărească care este momentul oportun pentru a continua examinarea procedurii interpretarea articolului 50. Decizia conferinței președinților de a uh, da curs procedurii uh, uh, de asociere a două comisii pentru două rapoarte sunt exercitate mai ales de comisia competentă după merit. Și prerogativele comisiei asociate trebuie să fie respectate, mai ales uh, posibilitatea de uh, uh, colaborare uh, cu respectarea calendarului. În cazul în care comisia competentă după merit nu recunoaște prerogativele comisiei asociate, atunci hotărârile adoptate de către prima comisie rămân valabile, însă comisia asociată poate să prezinte direct în uh, uh, plen amendamentele care țin de competențele sale exclusive. Această interpretare este considerată a fi adoptată dacă nu are nimeni obiecții până la Uh, sesiunea de mâine dimineață. Dacă nu există obiecții la această interpretare, atunci raportul Mathieu va fi retras de pe ordinea de zi a sesiunii plenare în curs. Începem voturile. Mai întâi, votul cu procedură simplificată asupra raportului doamnei Jolie în ce privește modificarea acordului între comunitățile africane și Africa de Sud în ce privește uh, dezvoltarea, cooperarea și schimburile. Supun la vot, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Raportul a fost adoptat. Acum trecem la uh, raportul potrivit aceleași proceduri, raportul doamnei Copo asupra acordurilor dintre UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia și importurile UE. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul a, a cerut Howitt a cerut cuvântul, dar vă rog frumos să trimiteți tehnicianul pentru că nu funcționează consola de vot. Domnul Coferati. Am aceeași problemă, doamnă președintă. Nu uh, funcționează consola. Am încercat de mai multe ori. Da, o să trimitem un tehnician. Trecem la următorul punct de